Dear colleagues, we proceed. Dragi colegi, reluăm lucrările și continuăm cu ordinea noastră de zi. Trebuie să votăm trei rapoarte. Vă rog să aveți cartelele de vot pregătite și începem cu proiectul de aviz în ce privește evoluția relațiilor dintre Parlamentul European și Parlamentele Naționale în cadrul Tratatului de la Lisabona. Autorul avizului este domnul Andrew Duff. Și trecem la vot. Amendamentul numărul 1. Cine este pentru? A fost respins. Numărul 2. Cine este pentru? Respins. Numărul 3. Cine este pentru? Se adoptă. Numărul 4. Cine este pentru? Se adoptă. Numărul 5. Cine este pentru? Se adoptă. Numărul 6. Cine este pentru? Se adoptă. Numărul 7. Cine este pentru? Se respinge. Numărul 8. Cine este pentru? Se adoptă. Numărul 9. Cine este pentru? Se adoptă. Numărul 10. Cine este pentru? 9. Bine, verificăm amendamentul numărul 9, s-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Deci, amendamentul 10, cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul oral la aliniatul 12, cine este pentru? Se adoptă. Trecem la amendamentul 12. Nu, nu. Amendamentul 13. Cine este pentru? Se adoptă. Vot final, votul electronic se adoptă. Se deschide votul. S-a închis votul. 33 de voturi pentru, 4 împotrivă, se adoptă. Felicitări domnului Daf. Trecem la proiectul de aviz în ce privește aspectele financiare ale tratatului de la Lisabona, autor, colegul nostru Sentivani, și trebuie să votăm trei amendamente. Amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Se respinge. Numărul 2. Cine este pentru? Se respinge. Numărul 3. Cine este pentru? Se respinge. Vot electronic, votul final, s-a deschis votul. Votați, vă rog frumos. S-a închis votul. Rezultatul 32 de voturi pentru, 6 împotrivă. Felicitări domnului Sentivani. S-a adoptat. Acum, acum venim, ajungem la punctul 12, stadiul relațiilor transatlantice în urma alegerilor din Statele Unite ale Americii. Autor domnul Francisco Jose Mian Mont. Începem votul. Amendamentul 42. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Se adoptă. 48. Cine este pentru? Se respinge. 49. Cine este pentru? Se respinge. 53. Cine este pentru? Se respinge. 54. Cine este pentru? Se respinge. 55. Cine este pentru? Se respinge. 56 și 57. Cine este pentru? Se resping. 58. Cine este pentru? Se respinge. 59. Cine este pentru? Se respinge. 60. Cine este pentru? Se respinge. 61. Cine este pentru? Se respinge. 62. Cine este pentru? Se respinge. 63. Cine este pentru? Se respinge. 64. Cine este pentru? Se respinge. 65. Cine este pentru? Se respinge. 66. Nu votăm. 67. Cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 3. Cine este pentru? S-a adoptat. Da, cu or amendamentul oral așa cum este indicat, evident. Trecem la 73, vot pe părți, prima parte, cine este pentru? Se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Se respinge. Trecem la compromisul numărul 4. Cu amendamentele orale, cine este pentru? Se adoptă. Compromisul numărul 5. Cine este pentru? Se adoptă. 51. Vot pe părți. Pentru prima parte. Cine este pentru? Se respinge. A doua parte. Cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul numărul 82. Vot pe părți. Prima, nu votăm prima parte. A doua parte. Cine este pentru? S-a adoptat. 83. Cine este pentru? Se respinge. 84. Cine este pentru? Se respinge. 85. Cine este pentru? Se respinge. 86. Cine este pentru? Se adoptă. 87. Cine este pentru? Se adoptă. 88. Cine este pentru? Se adoptă. 89. Cine este pentru? Se respinge. 90. Cine este pentru? Se adoptă. 91. Cine este pentru? Se respinge. 92. Cine este pentru? Se respinge. 93. Cine este pentru? Se respinge. 94. Cine este pentru? Se respinge. 95. Cine este pentru? Se adoptă. 96. Cine este pentru? Se respinge. 97. Cine este pentru? Se adoptă. 98. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Se respinge. A doua parte. Cine este pentru? Se adoptă. 99. 99. Cine este pentru? Se respinge. 100. Cine este pentru? Împotrivă. Votăm, votăm, amendam, um, verificăm ca amendamentul 100. Deci, votați, vă rog, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 21 pentru, 23 împotrivă. Se respinge. Amendamentul de compromis numărul 6. Cine este pentru? Se adoptă. 110. Cine este pentru? Se adoptă. 111. Cine este pentru? Se respinge. Amendamentul 112. Cine este pentru? Pentru prima parte, vot pe părți. Se adoptă a doua parte. Cine este pentru? Se respinge. 113. Deci nu votăm 113, 114. Cine este pentru? Se respinge. 115 cu amendamentul oral. Cine este pentru? Se adoptă. 116. Cine este pentru? Se adoptă. 117. Cine este pentru? Se respinge. 118. Cine este pentru? A, nu. Nu. 119. Mă scuzați. Cine este pentru? Se respinge. 120. Cine este pentru? Se respinge. 121. Cine este pentru? Se adoptă. 122. Cine este pentru? se respinge. 123. Cine este pentru, se respinge. 124. Cine este pentru, se adoptă. Compromisul numărul 7. Cine este pentru, se adoptă. Compromisul numărul 8. Cine este pentru, se adoptă. 134. Cine este pentru? 135. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm 135. S-a deschis votul. Votați pentru amendamentul 135, vă rog. S-a închis votul. Rezultatul este 24 de voturi pentru, 19 împotrivă. Se adoptă. 136. Cine este pentru? S-a adoptat. 137. Cine este pentru? Se respinge. 138. Cine este pentru? Se respinge. 139. Cine este pentru? Se respinge. 140. Cine este pentru? Se respinge. 141. Cine este pentru? Se respinge. 142. Cine este pentru? Se respinge. 143. Cine este pentru? Se adoptă. 144. Cine este pentru? Se respinge. 145. Pentru? Se respinge. 146. Pentru? Se respinge. 147. Pentru? Se respinge. 148. Pentru? Nu, este acoperit de compromisul 7. 149, așadar, cine este pentru, se respinge. 150, cine este pentru, se respinge. Compromisul numărul 9, cine este pentru, se adoptă. 156, cine este pentru, se respinge. 157, cine este pentru, se respinge. 158, cine este pentru, se respinge. 159, cine este pentru, se respinge. 160. Cine este pentru? Se adoptă. 161. Cine este pentru? Se adoptă. 162. Cine este pentru? Se adoptă. 163. Cine este pentru? Se adoptă. 164. Pentru. Se respinge. 165. Cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul oral alineatul 35. Cine este pentru? Se adoptă. 166 pentru, se adoptă, 167 pentru, se adoptă, 168 cine este pentru, se adoptă, 169 cine este pentru, se adoptă. Considerentul A, amendamentul 4, cine este pentru? Se respinge. Numărul 5, cine este pentru? Se respinge. Numărul 6, cine este pentru? Se respinge. Numărul 7, cine este pentru? Se respinge. Numărul 8, cine este pentru? Se respinge. Numărul 9. Cine este pentru? Se respinge. Compromisul numărul 10. Cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul numărul 10. Se respinge. Numărul 11. Cine este pentru? Numărul 11. Cine este pentru? Se respinge. Numărul 12. Cine este pentru? Se respinge. Compromisul numărul 11. Cine este pentru? Se adoptă. Numărul 13. Cine este pentru? Se respinge. 14. Cine este pentru? Nu mă scuzați, toate erau acoperite. Acum numărul 20. Cine este pentru? Se respinge. 21. Cine este pentru? Se adoptă. Numărul 21. Verificăm vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Rezultatul este 23 la 23. Deci se respinge. Amendamentul numărul 22. Cine este pentru? Se respinge. 23. Cine este pentru? Se respinge. 24. Cine este pentru? Se respinge. 25. Cine este pentru? Se respinge. 26. Cine este pentru? Se respinge. 28. Cine este pentru? Se adoptă. 29. Cine este pentru? Se adoptă. 30. Cine este pentru? Se respinge. 31. Pentru? Se adoptă. 32. Cine este pentru? Se adoptă. 33. Cine este pentru? Se respinge. 34. Cine este pentru? Se respinge. 35. Cine este pentru? Se respinge. 36. Pentru? Se respinge. 37. Pentru? Se respinge. 38. Pentru? Se respinge. 39. Pentru? Se adoptă. 40. Cine este pentru? Se adoptă. 41. Cine este pentru? Se adoptă. Pentru 1 se respinge, amendamentul 2 respins. Acum votăm avizul de la Comisia INTA. Votăm în bloc primele 3. Cine este pentru? Se resping. INTA 4. Cine este pentru? Se adoptă. INTA 5. Cine este pentru? Se adoptă. INTA 6. Cine este pentru? Vot pe părți, prima parte, cine este pentru, se adoptă, a doua parte, se respinge. Inta 7, cine este pentru, se respinge. Inta 8, cine este pentru, se adoptă. Inta 9, cine este pentru, se adoptă. Inta 10 și 11, cine este pentru, se resping. Inta 12, cine este pentru, se adoptă. Inta 13, cine este pentru, se respinge. Inta 14, cine este pentru, cu amendament oral. Deci cine este pentru, se adoptă, cred, spune președintele. Acum votăm opinia de la Comisia Econ. Econ 1, 2 și 3, cine este pentru? Se resping. Econ 4, cine este pentru? Se adoptă. Econ 5, cine este pentru? Se adoptă. Econ 6, cine este pentru? Se adoptă. Econ 7, cine este pentru? Se adoptă. Econ 8, cine este pentru? Se adoptă. Econ 9, cine este pentru? Se respinge. Econ 10, cine este pentru, se adoptă. Econ 11, cine este pentru, se adoptă. Econ 12, 13 și 14, cine este pentru, se resping. Votul final asupra proiectului de rezoluție astfel amendat. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. Și rezultatul este 43 de voturi pentru un vot împotriva o abținere. Felicitări autorului. There is a bright future ahead of us in transatlantic relations thanks to your Thanks. Viitorul relațiilor transatlantice este strălucit datorită raportului dumneavoastră. Trecem acum la proiectul de raport privind cei care nu vor rămâne în sală sunt uh, rugați să, părăsească, să o părăsească cât mai repede pentru a putea trece la punctul următor și anume punctul 13 consolidarea stabilității și prosperității în Balcanii de Vest. Raportor este doamna Ibrisagici. Îi dau cuvântul. Aveți cuvântul, doamna Ibrisagici. What Thank you.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

kind enough to, to be with us. Mulțumesc colegilor care au rămas în sală. I ask the enthusiastic Spanish colleagues. Pe colegii spanioli, atât de plini de entuziasm, îi rog să facă liniște și dau cuvântul doamnei Sagici. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Jag har valt att i den här rapporten eh, vara ganska övergripande. Eh, det vill säga, det finns redan ett antal rapporter som täcker olika enskilda länder. Så jag În acest raport eh, m-am inspirat eh, din alte rapoarte și am făcut eh, referire la ele de altfel, deoarece există o serie întreagă de rapoarte în domeniu. Am avut o abordare destul de orizontală și aș dori să elimin orice suprapunere. Eu mai voi concentra asupra chestiunilor referitoare la țările din Balcanii Occidentali și la elementele comune dintre aceste țări. M-am axat de asemenea pe ceea ce ar trebui să facem acolo pentru ca aceste țări să se poată apropia mai mult de Uniunea Europeană. Am avut deja o primă discuție pe marginea acestui raport la Strasburg. Colegii au făcut uh, sugestii excelente și țin să le mulțumesc pentru acest lucru și pentru discuția de la Strasburg. De asemenea, colegii mi-au spus care sunt propunerile lor, eu i-am rugat să înainteze amendamente. În ceea ce privește acesta, pot să accept majoritatea amendamentelor și cred că vom ajunge la un compromis excelent. Inițial, se spunea că o singură zi ar fi termenul de depunere a amendamentelor. Mi s-a spus între timp că s-a schimbat și avem o săptămână la dispoziție pentru a înainta amendamente. Deci dacă doriți să o faceți, aveți, <clears throat> aveți timpul să înaintați aceste amendamente și aș dori ca secretariatul să ne spună exact care este termenul de depunere a amendamentelor. În ceea ce privește alineatul 2, cred că se vor face o serie de propuneri. Deci mai ales la alineatele 2 și 3 vom avea discuții. În această alineată se menționează tratatul de la Lisabona. Există anumite țări care sunt sceptice în ceea ce privește extinderile spre deosebire de mine și ar vrea să mențin această propunere pentru a putea discuta despre acest lucru. De altfel, raportul nu vine cu nimic nou, nu vine cu ceva nou față de Comisia Europeană. Până acum, nicio instituție europeană nu a scris uh, al pe negru aceste propuneri. Poate că este o chestiune delicată și de aceea voi încerca să ajungem la un compromis, însă aș vrea să discutăm în primul rând între noi la Comisia AFET și de altfel aștept comentariile și propunerile dumneavoastră. Mai sunt uh, câteva alineate, 18 și 19, despre care aș vrea să vorbesc. Spunem întotdeauna cât de importantă este cooperarea cu Tribunalul Penal Internațional pentru criminalii de război și pentru ca aceștia să fie aduși în fața justiției. Este vorba despre interdicția care există în regiune. Cei inculpați pot fi extradați. Ideea este ca aceștia să poată fi extradați și procesele să aibă loc uh, într-o altă țară. Însă această interdicție ridică multe probleme atunci când trebuie aduși în fața Tribunalului Penal Internațional criminalii de război. După părerea mea, o astfel de interdicție nu este acceptabilă și nu ar trebui să continue să existe în legislația țărilor din această regiune. Asta am spus-o foarte clar. Și există motive bune, motive clare pentru care noi și instituțiile europene condamnăm această interdicție și trebuie să o spunem răspicat, trebuie să spunem clar că țările din Balcanii Occidentali nu pot avea o astfel de legislație, deoarece o astfel de legislație îngreuiază foarte mult munca Tribunalului Penal Internațional. Am discutat cu Comisia, cu anumiți membri ai Consiliului, și deocamdată nu am formulat uh, niciun fel de exigențe înainte de nicio aderare. Însă e drept de asemenea că țările care au avut un astfel de trecut nu au dorit să adere la Uniunea Europeană. Situația s-a schimbat, ne confruntăm cu astfel de țară, cu astfel de țări și de aceea cred că putem formula astfel de exigențe și putem să criticăm deschis această interdicție care apare în legislația acestor țări. Deci e imposibil să aibă astfel de legislație înainte ca toți acești criminali de război să fie aduși în fața justiției. Iată ce am avut de spus, aștept acum comentariile dumneavoastră. Domnul Pribetici. Domnule președinte, stimați colegi, în primul rând vreau să o felicit pe colega noastră, Ana Ibrisagici, pentru raportul uh, privind consolidarea stabilității și prosperității în Balcanii de Vest. După părerea mea, asistăm la rezultatul natural al aderării acestor țări din Balcani. E vorba despre Croația, fosta Republică Iugoslavă Macedonia, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Albania, aceste țări uh, au uh, niște perspective și cred că au fost subliniate câteva elemente importante, cum ar fi necesitatea de a avea o politică regională pentru aceste țări, pentru a încerca ca aceste demersuri să fie cât mai vizibile. De asemenea, sunt de acord cu necesitatea de a ieși din conflictele bilaterale și sunt de acord uh, în ceea ce privește perspectivele de aderare ale acestor țări. De asemenea, mă bucur că se vorbește despre un cadru de investiții pentru Balcanii de Vest și aș vrea să vă rog să ne gândim și la câteva măsuri care ar trebui să completeze acest raport. Intervine problema viitorului Uniunii Europene. Prin mecanismul actual, dacă va trebui să fim 30 de țări sau mai, mult, mai multe țări la nivel european, procesul nu este adaptat și nu avem cum să definim un cadru, niște perspective, fără să dispunem de un mecanism care să-i permită Uniunii Europene să funcționeze și să elaboreze politici publice eficiente, fără să aibă capacitatea de a acționa și de a lua decizii. Un al doilea element opinia publică din țările noastre nu este neapărat de acord cu faptul că extinderile au fost uh, o ocazie, o șansă pentru că Uniunea Europeană să devină un actor la nivel internațional. Și pentru a vă convinge de acest lucru, uitați-vă la datele din sondajele europene. O mare parte din opinia publică a considerat că aceste aderări s-au făcut prea repede, fără o definire precisă și clară a geografiei europene. Un al treilea comentariu, cel mai important. Acest proces nu poate fi definit fără să ne gândim la buget. Am putea spune că am construit uh, o, o casă, însă nu am pus niciun ban în plus la lucrări nu avem cum să continuăm pe această cale, va trebui să avem un buget la înălțimea sarcinilor. Nu doar pentru a duce la bun sfârșit politicile europene, dar și pentru a concretiza această necesitate pe care o împărtășesc și eu, și anume ca toate țările din Balcani să se alăture Uniunii Europene. Deci, prin acest cadru de investiții pentru țările din Balcanii de Vest, ne vom coordona toate demersurile, astfel vom veni de asemenea și cu bugetul care să facă față acestei voințe politice. Domnul Kazak. Merci, Monsieur le Président. Euh... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt um, și eu de acord cu colegul Pribetici. Oferit și eu pe doamna Ibrisagic pentru calitatea raportului dumneai. Balcanii de vest sunt o regiune foarte fragilă, unde Există interese naționale, geostrategice și politice divergente, lucru care determină fragilitatea acestei zone la nivel european. Și din aceste motive, noi, Uniunea Europeană, ar trebui să acordăm o atenție din ce în ce mai sporită asistenței pe care o oferim acestor țări pentru a le permite să se stabilizeze și să adopte din ce în ce mai mult valorile împărtășite de noi, valorile europene. De aceea, cred că cadrul financiar ar trebui să aibă trei obiective principale în vedere. În primul rând, o asistență tehnică țintită care să aibă ca scop în primul rând modernizarea infrastructurii, deoarece infrastructura nu este o um, necesară doar pentru investițiile viitoare, este necesară și pentru stabilitatea economică și politică acestor țări. În al doilea rând, sprijinul nostru ar trebui de asemenea să ducă la consolidarea societății civile din aceste țări pentru a elimina stereotipurile negative înrădăcinate în um, memoria colectivă a acestor popoare. Asta este absolut necesar dacă vrem într-adevăr să consolidăm stabilitatea în zonă și să eliminăm, să îndepărtăm toate temerile legate de o reizbucnire a conflictului. Conflicte care de altfel au răvășit această regiune. În al treilea rând, să ne axăm pe soluționarea disputelor politice și juridice pe baza Cartei ONU și pe baza altor principii fundamentale ale Uniunii Europene. Aceste eforturi pentru a sprijini soluționarea conflictelor reprezintă o condiție importantă pentru ca aceste țări să facă progrese pe calea negocierilor, vederea aderării la Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, domnule Cazac. Domnule, domnul Tabaști are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să o felicit pe doamna raportor, pe doamna Ibris Dar ce raportul este bine echilibrat, este foarte bun și sunt de părere că este foarte de actualitate. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru. În general, raportul este foarte bun însă cred că ar trebui să nuanțăm anumite probleme. În primul rând, care sunt urmările crizei financiare și economice mondiale asupra acestei regiuni? Deoarece înainte de a întocmi acest raport, criza economică și financiară nu era atât de prezentă ca, în prezent, ca acum. Există anumite țări care sunt mai vulnerabile și de aceea cred că ar trebui să atragem atenția Uniunii Europene asupra acestei chestiuni. Un al doilea lucru. Vulnerabilitatea din punct de vedere energetic a acestei regiuni. Dragi colegi, cred că vă amintiți cu toții că în timpul conflictului dintre Rusia și Ucraina, când gazul a fost uh, oprit, Serbia și celelalte țări din Balcanii de Vest s-au uh, aflat într-o situație destul de tragică. De exemplu, țara mea, Ungaria, a ajutat Serbia pentru a încerca să soluționeze aceste probleme atât de grave. În al treilea rând, cred că ar trebui să punem accentul pe ratificarea acordului de stabilizare și asociere și pe ratificare și pe punerea în aplicare a acestui acord. Un ultim comentariu. Mm, și nu cred, e o problemă, dar care nu vine din partea doamnei Iprisagici, ci din faptul că acest raport trebuie să fie scurt. Uh, ar trebui să vorbim despre relațiile interetnice din regiune. Relațiile în cadrul aceluiași stat, între mai multe state, să ne gândim, de exemplu, la problema din Albania. Cred că există multe probleme și viitorul Parlament European va trebui să întocmească un raport și mai detaliat pe această temă. După părerea mea, această temă a relațiilor interetnice ar trebui să fie tratată separat într-un singur raport, deoarece e o situație foarte complicată, complexă, greu de rezolvat, nu doar în Kosovo, nu doar în Bosnia și Herțegovina, ci și în alte părți. Însă acum țin să o felicit încă o dată pe doamna Ibrisagici și să îi spun că voi sprijini acest raport care este foarte bun. Ați făcut o muncă foarte bună stimată colegă. Vă mulțumesc! Are there any other colleagues who would like to take the floor on this? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Da, da. Pe marginea acestui raport uh, excelent, o voi ruga pe doamna Acic să tragă concluziile. Oh, yes. Two, two things. Uh, Mr. Nazare, you yes. want to take the... Domnul Nazare. I'd like to, to have two am uh, două remarce. Prima se referă la misiunile din regiune, misiunile menționate în raport. În text se spune că obiectivul misiunilor trebuie să fie pe deplin atins și cred că ar trebui să menționăm aici și un calendar un cadru temporal, nu o dată fixă, dar să menționăm un cadru temporal în legătură cu Kosovo. În privința liberalizării vizelor, cred că acesta trebuie să fie un obiectiv și, de asemenea, trebuie să recomandăm statelor membre să și ajute ambasadele din regiune să faciliteze procesul de acordare a vizelor, pentru că sunt foarte multe cereri în toate aceste state și nici măcar uh, la vizele normale nu se poate răspunde în timp util din cauza lipsei de personal. Și o observație scurtă în legătură cu Albania, pentru că s-a menționat Albania. Cred că guvernul albanez a avut multe realizări în ultimii doi ani. De exemplu, în curând uh, vor fi recomandați pentru aderarea la NATO. Atât. Și, sigur, fiind ultimul vorbitor, vreau și eu să o felicit pe doamna raportor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, văd că nimeni nu mai dorește să ia cuvântul. Doamna... A, președintele își cere scuze. Mai întâi dăm cuvântul Comisiei. Domnul Cervantes, doriți să luați cuvântul? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. avem foarte puține de spus pentru că acest raport este excelent scris, excelent formulat și după cum tocmai a spus doamna raportor, are o dezvoltare politică a rapoartelor anterioare ale Comisiei și vine la un moment foarte oportun. Uh, am ținut legătura cu doamna raportor și um, am uh, ajutat-o să redacteze acest raport cât mai bine pentru integrarea acestei regiuni din Europa. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Ana Ibrisagici are cuvântul. Mulțumesc. inte kunna hinna gå med genom precis varenda kommentar som jag har fått. Jag skulle vilja generellt tacka alla för. Mulțumesc. Um, Sigur, nu pot să răspund la, chiar la toate comentariile, însă țin să vă mulțumesc tuturor pentru observațiile făcute. Pentru că toate au fost uh, foarte utile. Cred că domnul Tabaji s-a referit la anumite elemente ce lipsesc încă din raport. Eu am încercat să abordez cât mai multe puncte cu putință, însă raportul trebuia să fie și uh, concis. Și așadar nu am putut să vorbesc prea pe larg de toate chestiunile. În orice caz, veți depune amendamente, mai ales în legătură cu protecția mediului. Aceasta ar fi una din temele pe care, care mă interesa și pe mine și, desigur, și protecția minorităților este a care ar putea să facă obiectul unui raport în sine. E imposibil să o rezumăm în raportul uh, acesta. Domnul Pribetiș are și el dreptate. El ne-a spus că opinia publică nu este întotdeauna convinsă de uh, beneficiile procesului de extindere și de consecințele acestuia pentru statele noastre. Și e adevărat, pentru că dacă cetățenii statelor membre nu sunt conștienți de avantajele unei extinderi și dacă nu-și dau seama de pericolele unei non-extinderi, noi trebuie să le explicăm. Este rolul nostru de oameni politici să ducem această discuție, să le atragem atenția asupra acestor aspecte și, până la urmă, să convingem opinia publică de necesitatea extinderilor. De aceea mi se pare esențial să avem o poziție în acest sens. În ceea ce privește definirea perspectivelor pentru aceste state, cred că exprimarea este suficientă, însă dacă dumneavoastră considerați că se poate întări, nu aveți decât să prezentați amendamente, cred că le voi putea accepta fără probleme. Sigur că tot ce ține de extindere trebuie să fie înscris într-un context mai larg. De exemplu, e vorba și de aspectul bugetar, însă eu m-am referit doar la aspectele politice. Întrebarea este ce ne dorim în Europa. Sigur că sunt, ne sunt necesare și anumite fonduri pentru extindere, dar la bază este o problemă politică. Eu și colegii de la Comisia de Bugete considerăm că Uniunea Europeană finanțează suficiente lucruri pe care nu ar trebui să le finanțeze. Deci dacă suntem de acord asupra priorităților politice, cred că vom găsi uh, și un acord cu privire la finanțarea necesară. Domnule Cazac, aveți întru totul dreptate atunci când afirmați că Balcanii Occidentali sunt o regiune foarte dificilă. Este o regiune esențială pentru stabilitatea în întreaga Europa. Eu am uh, urmărit îndeaproape tot ce s-a întâmplat în aceste state. Și tot, toate acțiunile Uniunii Europene au un impact foarte puternic asupra acestei regiuni, pentru că ezitările Uniunii Europene duc la creșterea naționalismului în aceste state. Este o consecință imediată. Vor fi alegeri în Bosnia anul viitor și aș dori să vă spun încă o dată că aceste state trebuie să aibă o perspectivă de aderare dacă dorim să ne asigurăm că își vor desăvârși reformele și se vor apropia de Uniunea Europeană. Pentru că altfel nu știu ce se va întâmpla cu ele. Ele nu au altă perspectivă în afara Uniunii Europene. Deci cred că ar fi bine să depuneți și amendamente referitoare la drepturile minorităților. Ar fi foarte bine, cu siguranță, și le voi accepta fără probleme. Domnul Nazare a vorbit despre ca un calendar, un cadru temporal. Din experiență vă spun că nu putem uh, nu putem acționa așa nici pentru intervențiile polițienești, nici pentru cele militare, pentru că în regiune evoluțiile sunt foarte rapide și imprevizibile. Atunci când, când trebuie de pe o zi pe alta să închizi biroul trimisului special, e greu de imaginat că de exemplu, a fost greu de imaginat la vremea respectivă că se va putea găsi o soluție pentru Kosovo în numai doi ani. Lucrurile s-au schimbat uh, aproape peste noapte. Dacă am fi fixat un termen pentru acest mandat, nu am fi putut să facem nimic, însă soluția a fost să prelungim mandatul, ceea ce a fost posibil numai pentru că nu se prevăzuse inițial niciun calendar. Trebuie, deci, să fim foarte adaptabili în regiune. Trebuie să vedem dacă situația este stabilă, dacă putem sau nu merge mai departe. Și în niciun caz nu trebuie să ne pripim. După cum am mai spus, este greu să prevezi ce se va întâmpla în această zonă, de aceea eu propun să nu fixăm termene. Însă, în orice caz, putem avea ambiții, putem avea obiective, putem prevede un benchmarking. Asta este cât se poate de posibil. În rest, mulțumesc tuturor colegilor și aștept amendamentele. We thank the rapporteur and all those... Mulțumim raportoarei și tuturor participanților la dezbatere. Termenul de depunere a amendamentelor este 3 martie Trecem acum la punctul 14 de pe ordinea de zi, integrarea problematicii genurilor în relațiile externe ale Uniunii Europene și în consolidarea păcii și structurilor statelor membre. Este un raport pregătit de Libor Roucek, vicepreședintele comisiei noastre, care, din uh, păcate, nu poate fi alături de noi, are probleme foarte grave și este înlocuit de onorevole Napoletano. Deci dau cuvântul doamnei Napoletanu. Tutto de... Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie mai întâi să vă cer scuze în numele doamnei Ruce, care nu a putut să fie astăzi cu noi, care participă la o misiune externă a Parlamentului European. Și eu vă spun cinstit că m-am folosit de notițele ei pentru a vă putea face astăzi o prezentare în locul dumnea ei. Și anume, o prezentare generală a acestui raport pe care dumneavoastră va trebui să-l dezbateți și apoi să îl votați. Raportul a plecat de la ideea că dimensiunea de gen în politica externă a căpătat din ce în ce mai multă importanță, mai ales în ce privește prevenirea conflictelor și gestionarea situațiilor de după conflict, mai ales a tragediilor umanitare. Și s-a bazat pe două rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU, primul, prima rezoluție din octombrie 2000, care vorbește despre rolul femeilor în asigurarea păcii și a securității și o altă rezoluție mai recentă din iunie 2008, care vorbește despre violența sexuală în timpul conflictelor și de numărul mare de victime. Știm că acest tip de agresiune este în continuare o armă uh, invatabilă folosită pentru a umili uh, dușmanul, inamicul sau ia forma unei fel de răzbunări și să ajunge la situații groaznice, la punerea în pericol a vieții acestor persoane sau, în tot cazul, o transformă într-un adevărat parcurs cu obstacole. Și ne-am dorit să putem să dezvoltăm o politică coerentă care să transforme aceste uh, date, aceste fapte constatate în niște linii directoare pentru politica noastră uh, externă de securitate. Comisia noastră, biroul, au hotărât așadar să redacteze acest raport, primul uh, care vorbește despre integrarea uh, dimensiunii de gen, a problematicii genurilor în relațiile externe ale uh, Uniunii Europene. Și s-a hotărât și elaborarea unui plan de acțiune, primul care se concentrează asupra datoriilor care revin Uniunii Europene în politica externă și a, un al doilea punct care privește comportamentul reprezentanților Uniunii Europene pe teren. Personal care ar trebui să intervină atunci când apar cazuri de discriminare de gen. Încă o dată, autoarea raportului a dorit să arate că trebuie să existe o coerență în tot ceea ce întreprindem în politica noastră externă. Și cred că de acest raport, acest plan de acțiune ar putea să folosească și pentru elaborarea altor politici, altor strategii europene care țin de activitățile externe, ar putea furniza informații utile și, bineînțeles că e nevoie de fonduri suficiente pentru a putea deservi aceste obiective. În plus, ne dorim ca femeile să fie cât mai numeroase uh, printre reprezentanții Uniunii Europene pe teren uh, și să dețină posturi de înaltă responsabilitate, posturi de conducere, pentru că, în general, bărbații sunt cei care dețin aceste posturi și probabil că și așa se explică unele cazuri de discriminare. Și Aș vrea să vă dau exemplul administrației americane care recent a um, numit mai multe femei la, um, în domeniul relațiilor externe și am văzut că doamnele Albright sau uh, Condoleța Rice nu s-au descurcat mai rău decât au făcut-o predecesorilor lor bărbați. Deci poate că și Uniunea Europeană ar trebui să aibă curajul de a face un lucru similar atunci când își numește reprezentanții sau înalții reprezentanți pentru politica externă. În fine, Autorul raportului își dorește ca acest document, care, cum spuneam, este o avantpremieră, să stimuleze dezbaterea și își dorește să primească amendamente din partea colegilor, pe care, bineînțeles, că le va citi cu toată atenția și va încerca să le includă în raport. Și poate că lucrul cel mai important este implementarea planurilor de acțiune în ce privește politica de gen, planuri de acțiune pe care statele membre trebuiau să le aplice, dar, din păcate, multe state membre nu par a fi prea grăbite în a-și, a se achita de această uh, datorie. Și raportorul atrage atenția dumneavoastră asupra faptului că majoritatea statelor membre nu au adoptat încă asemenea planuri de acțiune. După ce acest raport va fi adoptat, cred că va putea să fie folosit și pentru a incita statele membre ale Uniunii Europene să-și corecteze comportamentul. Vă mulțumesc! Signora Napolitan, Napolitano, let me, let me... Mulțumesc, spune președintele. Dați-mi voie să vă dau câteva cifre 20% dintre deputați, dintre membrii AFET sunt femei. Deci sperăm că după alegerile europene situația se va îmbunătăți. Cine dorește să ia cuvântul? Asupra acestui raport nu văd pe nimeni. Comisia Termenul, termenul limite pentru depunerea amendamentelor este 3 martie. Dacă nu mai aveți nimic de adăugat, doamnă Napoletano, încheiem dezbaterea la punctul 14 de pe ordinea de zi și acum am plăcerea să anunț o pauză până la 5 jumate. Nu suntem siguri dacă domnul Cohut, ministrul adjunct al afacerilor externe al Republicii Cehii și președintele în exercițiu al Consiliului, care ar trebui să vină să ne vorbească despre rezultatele reuniunii Consiliului de Afaceri Generale, va putea să vină mai devreme sau nu. Și atunci, hai să spunem că ne reîntâlnim aici la 5.20. Vă mulțumesc!